Il faut No human rights! يتفكك تحت ثقل الإبادة. Tenemos que tener libertad. Боролись, боролись The fear of the power of the white man. Своим революционным погибом отворило нам...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 al pueblo de Cuba. The situation is all the more tragic. На свободную, не цензурированную. It has to be reformed and it has to be reviewed. Эта премия так само молодых лидеров. Give me the opportunity to speak to you. 状态就是说警察围困的状态。Чечне, вообще на Северном Кавказе. Cuando vas a permitir las libertades. The specter of war is haunting our world. Still, there is hope.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 Mulțumesc. Am deosebită plăcere să urez bun venit uh, în rândul nostru lui Jehver Ilham, fiica lui Ilham Tohti, care a venit astăzi să îl reprezinte pe tatăl său la ceremonia de înmânare a premiului Zaharov pentru libertatea de gândire pe 2019. Aș dori de asemenea să adresez salutările mele tuturor finaliștilor acestui premiu Zaharov, care s-au prezentat uh, în acest an și care în egală măsură au fost prezentați de către parlamentarii noștri și care sunt aici alături de noi în tribuna diplomatică. De asemenea, avem alături de noi pe reprezentanții brazilieni ai luptei pentru drepturile omului, pentru apărarea mediului înconjurător și pentru conservarea pădurii tropicale din Amazonia. Monica Benicio, care reprezintă pe Uh, partenera sa, Mariel Franco, decedată, ucisă în martie 2018. Clodeli Silva dos Santos. Patson Metuctire, care îl reprezintă pe unchiul sau caporaonii. Iar pentru The Restorers avem printre noi un tânăr de eleve din Kenya care au luat hotărârea să folosească tehnologia în slujba emancipării femeilor și pentru lupta împotriva mutilării genitale feminine. Stacy Owino Cynthia Otieno Purity Oma Macrin Onyango În numele Parlamentului European, vă mulțumim că sunteți alături de noi astăzi. Felicitări din partea noastră pentru curajul vostru și pentru angajamentul vostru foarte puternic și bineînțeles că și în continuare vom urmări activitățile voastre. Înainte de a trece mai departe, aș dori să vă rog uh, să ne acordați atenție pentru un videoclip în legătură cu învingătorul din acest an, uh, doctor în economie Ilhan Toti.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 Signore, signori... Doamnelor și domnilor, dragi colegi, dragi colegi, astăzi înmânăm premiul Saharov pentru libertatea de gândire domnului profesor Ilham Toti, care nu ne poate fi alături deoarece este încarcerat din 2014 iar lupta dumnealui, pentru care plătește acum un preț foarte scump, trebuie să fie pentru noi izvor de inspirație. Doresc să-mi expir, să-mi exprim mulțumirile doamnei Iener Ilhan, fica dumnealui care a avut curajul să vină aici pentru a-și reprezenta tatăl. Și chiar aici, în inima democrației europene, unde putem simți și unde putem în egală măsură auzi vocea celor care nu pot face acest lucru în țările lor, prin înmânarea acestui premiu Zaharov, Parlamentul nostru trebuie să fie portătorul de cuvânt al libertății de gândire și de exprimare, o libertate extrem de prețioasă pentru atât de mulți, mult prea mulți care sunt considerați periculoși și pentru care și sunt uh, onorată și încântat să pot să înmânez acest premiu domnului profesor Ilhan Toti. Lupta dumnealui pune în lumină valorile dialogului, înțelegerii reciproce și a moderării, a reconcilierii a diversității culturale sunt exact acele valori care stau la baza proiectului european. Ilham tot este profesor de economie, însă este în egală măsură și o voce care ne invită pe noi cu toții la moderație, la reconciliere, care s-a implicat în apărarea drepturilor minorității uigure din China, nutrind speranța de a putea îmbunătăți condițiile de viață ale acestora. Uigurii cad în mod constant victimă persecuțiilor de toate felurile, persecuții fizice, culturale, religioase, economice și politice. Din aprilie 2017, mai mult de un milion de nevinovați, un milion de nevinovați sunt reținuți arbitrar în o serie de lagăre de concentrare unde sunt obligați să renunțe la propria lor identitate etnică și la convingerile lor religioase. Însă acest popor este un popor mare, cu o identitate profundă, cu o istorie de milenii și milenii, în cursul care a putut uh, să dezvolte o cultură care merită să fie păstrată. Ilham Toti, prin intermediul activităților sale de militantism, a reușit să le dea o voce. A, chiar dacă este reținut în acest moment și este în închisoare, vocea lui răsună acum prin vocea fiicei lui și nu numai, și prin vocea multor altor uiguri. De peste 20 de ani de zile muncește neobosit pentru a promova dialogul și înțelegerea reciprocă între uiguri și celelalte populații din China, popoare din China. A fost însă condamnat la închisoare pe viață, fiind acuzat de separatism. Parlamentul European cere eliberarea sa imediată și necondiționată. Lupta dumnealui și toate suferințele pe care le îndură ne reamintesc că trebuie să luptăm pentru libertatea de gândire. Este un drept fundamental care uneori se dobândește cu prețul pierderile de vieți omenești. Aș dori în egală măsură să reamintesc și împreună să-i comemorăm și să-i reamintim pe învingătorii fostelor ediții care în acest moment se află în închisoare și care sunt persecutați pentru că au susținut drepturile și libertățile fundamentale ale omului și uneori chiar pentru simplul fapt că au câștigat premiul Zaharov. Nasrim Sotude, Raif Badawi, Damas de Blanco, mai mulți membri ai opoziției democratice din Venezuela, Asma Mahuz. Acest parlament cere înaltului reprezentant să adopte toate măsurile necesare în contactele pe care le cu țările direct vizate pentru a obține eliberarea și încetarea persecuției câștigătorilor premiului Zaharov. Această solicitare, în egală măsură, este adresată și statelor membre, guvernelor statelor noastre, în cadrul relațiilor bilaterale pe care statele noastre le au, să încerce să transmită valorile comune ale Uniunii Europene și să susțină drepturile și libertățile fundamentale ale omului. Astăzi ar trebui să fie o zi festivă în care să sărbătorim libertatea de gândire, însă este o zi tristă astăzi. Încă o dată, scaunul învingătorului este gol pentru lumea în care trăim. Dacă suntem liberi să gândim, nu înseamnă întotdeauna să fim liberi cu adevărat și fizic. În uh, speranța că Ilham Toti va fi eliberat și că ni se va alătura la un moment dat, dorim să ne adresăm acum, să ne îndreptăm gândurile către el, către familia lui, către toți cei care, din păcate, sunt întemnițați alături de el fiica dumnealui, Yefer Ilam, ne face mare onoare de a ne fi alături pentru a-și reprezenta tatăl și îi voi da acum cuvântul, vă rog. alaikum. Pacea, pace vouă tuturor. Vreau să mulțumesc Parlamentului European și tuturor celor care au făcut posibil ca tatăl meu să primească acest premiu Zaharov pentru libertatea de gândire. Ați subliniat nu numai munca tatălui meu și persecuțiile pe care le-a suferit din cauza acestei munci, dar ați adus uh, atenție, atenția comunității europene și a restului lumii asupra celui peste un milion de uiguri care sunt uh, deținuți în mod forțat în lagăre de concentrare. Mulțumesc! Este o onoare să fiu la Parlamentul European astăzi pentru a accepta premiul Zaharov în numele tatălui meu. Sunt recunoscătoare că am ocazia să vă spun uh, povestea lui, el neputând să o vă spună direct. Sinceră, uh, ca, sinceră să fiu, nu știu unde este tatăl meu astăzi. În 2017, familia mea a avut vești pentru ultima dată despre el. În acea perioadă era deținut în uh, închisoarea din Urumqi. Nu l-am văzut pe tatăl meu încă de când uh, am fost separați în aeroportul din Beijing în 2013. Eram pe drum uh, spre Universitatea din Indiana, unde tatăl meu fusese invitat ca profesor vizitator. Din păcate nu a ajuns niciodată în Statele Unite. În acea zi am fost smulși de la linia de securitate și mi s-a oferit alegerea de a mă îmbarca uh, pentru Statele Unite sau de a rămâne cu tatăl meu. Tatăl meu a insistat să-mi continui călătoria. Mi-a spus, nu plânge. Nu-i lăsa să creadă că fetele uigure sunt slabe. M-am dus și, datorită încurajărilor sale, sunt astăzi la Strasburg împreună cu dumneavoastră. Eu mi-am continuat călătoria, dar el a fost deținut, bătut, interogat și astăzi servește o uh, sentință pe viață într-o locație necunoscută. Nu voi putea niciodată să mă întorc în China și probabil că nu-mi voi reîntâlni familia niciodată. Îmi este greu să cred că tatăl meu continuă să semene fizic cu omul pe care, bărbatul pe care l-am cunoscut ca în, în copilărie. Acel bărbat care lucra la biroul din dormitorul meu în pijamale după ce uh, l-am, m-am plâns că petrecea prea puțin timp cu mine. Atunci când exista o problemă, tatăl meu găsea întotdeauna o soluție. El credea că atunci când avem o problemă, trebuie să găsim o soluție. Așa că, uh, așa cum coasem acele găuri pe care le avem în, în țesături. O problemă nerezolvată nu face decât să ducă la o problemă mai mare. De aceea a venit în, venea în camera mea și lucra de la biroul meu în timp ce eu îmi făceam temele în pat, ca să putem fi împreună. Și uneori uita uh, cât de târziu se făcea, lucrând până la 4 dimineața, iar eu uh, adormeam și mă trezeam din nou și apoi iar ațipeam, uh, ascultând uh, sunetul tastelor de calculator. Eram adolescentă atunci și nu înțelegeam foarte bine de ce tatăl meu renunțase la o carieră profitabilă în afaceri uh, Uh, și la deplasările pe care le aveam la piața de carne halal uh, pentru a ajunge în închisoare. În acea perioadă ne permiteam să cumpărăm un miel întreg uh, sau o oaie întreagă și să o împărțim cu vecinii. După ce tatăl meu s-a implicat în lupta pentru drepturile uigurilor, uh, carnea a devenit din ce în ce mai rară în casa noastră toată bogăția tatălui meu a mers uh, către sprijinirea comunității uigure, fie că era vorba de mamele sărace sau de copiii fără adăpost atunci când a cumpărat un server în Statele Unite pentru a găzdui uh, website-ul său, uh, uh, n-a mai avut bani și pentru miel. Însă tatălui meu nu era frică să fie sărac, atât timp cât putea să-și dedice viața cauzei care urma să-i definească viața, să obțină un dialog pașnic și o înțelegere între comunitatea Han chineză și uigurii care trăiau în partea de vest a Chinei. Pentru că pentru el problema era clară. Uigurilor nu li se respectau drepturile fundamentale. Dreptul de a crede în ceea ce doreau să creadă, dreptul de a, mm, ă, a avea un cult religios, așa cum și-l doreau, și dreptul de a gândi ceea ce doreau să gândească. Pentru el soluția era simplă. Să deschidă dialogul cu guvernul chinez despre cum să coopereze cu poporul uigur într-un mod pașnic, non-violent și instructiv. Guvernul chinez însă nu era interesat de discuții uh, despre cooperarea cu uh, o regiune unde tensiunile erau în creștere. În loc de asta, l-au etichetat drept un separatist și l-au închis pedepsindu-l pentru că uh, a oferit putere celor pe care chinezii vroiau să-i controleze. Astăzi, uigurii din China nu se bucură de libertate, știți acest lucru. Nici la școală, nici în public, nici măcar în casele lor. Tatăl meu, ca mulți alți uiguri, este considerat un extremist violent uh, care are o boală care trebuie vindecată și o minte care trebuie să fie spălată, un creier care trebuie să fie spălat. Și sub această etichetă falsă, un milion de oameni au fost trimiși de către guvern în lagăre de concentrare, unde uigurii sunt uh, forțați să renunțe la religia, la limba și la cultura lor. Unde se folosește munca forțată și tortura. Mulți dintre ei au murit, iar istoria s-a repetat. Nu s-a terminat bine în trecut și nu se va termina bine nici astăzi. Chinezii le consideră a fi niște centre de reeducare. Îmi pare rău, însă nu uh, accept acest uh, termen. Este un termen care justifică uh, separarea familiilor, controlul și monitorizarea tuturor mișcărilor uigurilor care pleacă sau se întorc în China și trimiterea unor oameni nevinovați în aceste lagăre. Chiar și în casa mea din Washington, uh, computerul meu și telefonul meu sunt deseori supravegheate. Și oamenii mă întreabă, ți-e frică? Da, mi-e frică. Uneori uh, mă trezesc uh, speriată noaptea și uh, mă tem că ceea ce spun va dăuna familiei mele din China. Chiar și faptul de a vă vorbi astăzi uh, mă face să fiu emoționată și sunt sigur că și, sigură că și tatălui meu era frică. Însă de fiecare dată când identifica o problemă, uh, făcea eforturi pentru a găsi o soluție, oricare ar fi fost costurile. Și sunt astăzi aici pentru că vreau să-l sprijin pe tatăl meu. De aceea, ă, în acest hemiciclu, vă cer, vă întreb pe dumneavoastră și pe cei care ne ascultă. Vedeți o problemă în modul în care guvernul chinez îi tratează pe uicuri? Dacă vedeți o problemă, vă rog, încercați să găsiți o soluție din, ă, cu puterea influenței dumneavoastră către membrii Parlamentului. Folosiți-vă legile pentru a îi responsabiliza, pentru a-i trage la răspundere pe uh, oficialii guvernului chinez către comunitățile de afaceri, nu uh, fiți complici ai guvernului chinez și persecuțiilor sale către mediul academic. Continuați să studiați și să expuneți aceste atrocități, iar către ONG-uri continuați să rezistați, continuați-vă munca. Către studenți, instruiți-vă și nu vă opriți niciodată din a căuta, din a căuta adevărul și justiția. Nu este vorba de China aici, este vorba despre protejarea drepturilor omului și îi menționez aici pe studenții tatălui meu care uh, de asemenea au fost trimiși la închisoare numai pentru că l-au susținut și au susținut uh, proiectele. Acești uh, frați și surori ai mei nu sunt singuri în lagărele de concentrare. Multe alte comunități etnice se regăsesc acolo doar pentru că doresc să să fie ei înșiși, la fel și militanții și activiștii pentru drepturile omului, care nu fac decât să protejeze drepturile altor uh, oameni, către uh, cei din Hong Kong, către creștinii chinezi, către toți cei care se luptă pentru a-și proteja identitatea și drepturile lor fundamentale. Acesta este spiritul în care a lucrat tatăl meu, um, încurajând uh, o lume în care să se respecte drepturile tuturor comunităților și îi felicit și pe ceilalți finaliști care, chiar dacă nu au primit uh, acest premiu, munca lor merită aceeași atenție și uh, mă bucur că pot să aflu mai multe despre activitatea celor de la The Restorers care s-au luptat pentru a îmbunătăți viața fetelor din Kenya sau uh, militanții uh, pentru mediul înconjurător din uh, Brazilia uh, care se luptă pentru a uh, proteja uh, pădurea amazoniană și drepturile popoarelor indigene din regiune. Acești oameni minunați trebuie să fie auziți și au nevoie de sprijinul dumneavoastră. Nu știu unde este tatăl meu astăzi, însă cred că este în viață, cred că spiritul său, așa cum a fost el captat prin acest premiu, care îl onore- onorează. Onorează un bărbat care și-a mutat computerul în uh, camera mea atunci când aveam nevoie de el și astăzi are nevoie de dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult! Seduta e ripresa. Reluăm ședința. Domnule Giambatski, ați cerut cu să luați cuvântul. Уважаеми господин председател, Domnule președinte, думата по начина на водене по силата на 190. Aș vrea să intervin în conformitate cu articolul 195, așa cum a făcut și domnul Vladev ieri. Doi dintre colegii mei, domnul Ertog și doamna Deli, s-au simțit uh, jigniți uh, de cele spuse de mine. Nicio problemă, când cineva se simte jignit, îmi cer scuze, sunt uh, bulgar, uh, am rădăcini în Macedonia de Nord, chiar Turcia și nu m-aș uh, simți jignit dacă m-ați numi un bulgar din Macedonia de Nord, dar dacă colegii s-au simțit jigniți, îmi cer scuze. Însă, nu există nicio scuză pentru modul în care a fost uh, trecut acest pachet de mobilitate. Vorbiți despre uh, autovehicule care poluează aerul, dar acest pseudo-socialism uh, face să plece locurile de muncă din Europa înspre țări terțe. Uh, cred că avem nevoie de, o, de scuze și pentru asta. Apriamo la sedu Deschidem acum ședința și firește că avem al doilea tur al alegerilor pentru mediatorul european. Doamna Dali. Mulțumesc, domnule președinte Just pour rectifier le tir. Doar aș vrea să um, fac puțină ordine. Aveți dreptul să nu fiți de acord cu privire la pachetul de mobilitate. Și e poziția noastră personală, însă, sub nicio formă, în calitate de președintă a Comisiei pentru Transport, în acest Parlament, împreună cu colegul meu, Ismail Ertug, nu voi tolera uh, ceea ce ați spus despre originile mele. Din două motive. În primul rând, sunt mesaje rasiste și, în al doilea rând, niciodată nu voi accepta. Voi rămâne Uh, în picioare pentru ca niciodată acest gen de declarație să nu fie considerată ca fiind banală în această instituție. Mulțumim, doamnă președinte Deli. Trecem acum la alegerea mediatorului european, al doilea tur de scrutin, în temeiul articolului 231 din regulament. Haideți să verificăm mai e plină sala, însă trebuie oricum să facem acest lucru, trebuie să verificăm funcționarea sistemului de vot, tocmai pentru că trebuie în același timp să verificăm dacă este quorum. E clar că este quorum pentru că sala e plină. Vreau să o mai anunț în același timp că Domnul Nils Musnieț și-a retras candidatura, iar candidații sunt Giuseppe Fortunato, Giulia Lafranc, Emily O'Reilly și Cecilia Wikström. Haideți să verificăm. Deci s-a deschis votul. Test. Facem un test. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și avem, după cum era de așteptat, sala plină, deci nu se pune problema să nu fie quorum. Așadar, avem numărul necesar pentru a ține aceste alegeri. Vă reamintesc că votul are loc prin uh, vot secret în temeiul articolului 231 alineatul 6 din regulament și pentru a fi ales candidatul trebuie să obțină majoritatea voturilor exprimate. Abținerile nu vor fi considerate voturi valabil exprimate. Din momentul în care, temul articolului 231 alineatul 7, înainte de a declara deschisă ședința de vot, trebuie să mă asigur de prezență și iată că am verificat acest lucru, că sunt cel puțin 374 de deputați. Vot deci, votarea s-a încheiat acum pentru verificarea quorumului. Numărul deputaților prezenți este necesar, de aceea putem trece la alegerea propriu-zisă. Informația referitoare la alegeri prin uh, sistemul electronic au fost transmise și procedura este aceeași pe care am folosit-o și ieri. Așadar, vă rog să vă situați pe numele candidatului pe care îl alegeți și să vă exprimați preferința apăsând pe semnul plus o singură dată. Gata? Să deschizi votul. votul. jetzt Tutti hanno votato? Au votat toți, toată lumea? S-a închis votul. Allora, numero di votanti 200... Numărul voturilor exprimate 694. Abțineri 56 voturi exprimate, 638, majoritate absolută necesară, 320 au obținut voturi. O'Reilly 291, La Frank 251, Fortunato 58, Wikström 38 de voturi. Așadar, nimeni nu a obținut numărul necesar de voturi pentru a fi ales din primul tur. Având în vedere că niciun candidat nu a obținut majoritatea necesară, acum va trebui să trecem la o nouă votare. Va trebui să alegeți între primii doi candidați, primele două candidate, care sunt doamna Emily O'Reilly și respectiv doamna Julia Lafranc. vă îngăduim răgazul ca să îngăduim timp ca să se încarce numele candidatelor pe calculatoarele noastre. Nu suntem încă gata. Așteptăm. Gata, suntem gata acum, așadar la baraj între O'Reilly și la Frank s-a deschis votul. Puteți vota. S-a închis votul. A obținut, deci, numărul de voturi exprimate 694 de votanți. 94 voturi albe, deci avem 600 de voturi exprimate, voturile au fost obținute doamna Emily O'Reilly 320, doamna Frank 280. Așadar, în temeiul a unei al treia votări, programul uh, putem declara că a fost aleasă mediatoarea europeană doamna Emily O'Reilly și doresc să o felicit pentru alegerea dumneei ca urmare a rezultatului votului exprimat și vă informez că voi trece la semnarea deciziei Parlamentului European în legătură cu alegerea mediatorului european. A cerut să intervină domnul comisar Phil Hogan. Vă rog, domnule comisar. Uh, uh, Domnule președinte, stimată doamnă O'Reilly, aș dori să vă felicit din toată inima pentru alegerea dumneavoastră în acest post astăzi. Este un semn impresionant de încredere din partea Parlamentului European și o recunoaștere a muncii dumneavoastră excelente din ultimii ani. Ombudsmanul european a devenit un pilon important în arhitect- arhitectura instituțională a Uniunii Europene de la prima sa numire în 1995. Ombudsmanul are un rol de facilitator și de mediator pe, între cetățeni și administrație și merită pentru asta întregul nostru sprijin. Am cooperat uh, împreună cu această instituție de la Comisie în ultimii ani pentru a face ca relația cetățenilor cu instituțiile europene să fie mai eficiente. Puțin își dau seama dar numai 5%, în numai 5% din cazuri se uh, găsește uh, proastă administrație și în 70% din cauz, cazuri comisia dă curs recomandărilor ombudsmanului, ceea ce arată că relația cu instituția ombudsmanului este una constructivă. Comisia va continua, va continua să fie un partener constructiv, cu o minte deschisă, ascultând sugestiile de îmbunătățiri, recomandările, într-un spirit constructiv. Și asta cu obiectivul comun de a găsi soluții în interesul cetățenilor. Ombudsmanul și Comisia au un interes în a transmite mesajul că Uniunea Europeană și instituțiile europene uh, se interesează de problemele cetățenilor și fac tot ce pot pentru a le aborda uh, într-un mod constructiv. Doamnă O'Reilly, toate cele bune în noul dumneavoastră mandat și eu personal, precum și întreaga comisie, așteaptă cu nerăbdare cooperarea noastră viitoare. Mulțumim, domnului comisar, și bineînțeles că și noi urăm uh, multă baftă și uh, spor la treabă noului mediator european. Continuăm cu votul. Trecem la punctul cu privire la disciplina financiară, începând cu exercițiul 2021 și flexibilitatea între piloni în anul calendaristic 2020. Este vorba de raportul Linz. Avem un vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Prima lectură a Parlamentului European este încheiată prin acest vot. Trecem la următorul raport al doamnei Carmen Avram cu privire la acord, acordul de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil între UE și Republica Gambia, precum și protocolul său de punere în aplicare. Avem un vot, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. Die Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. Și se adoptă. Trecem la următorul punct. Obiecția prezentată în temeiul articolului 112 din regulamentul de procedură este un vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la închiderea conturilor pentru Biroul European de Sprijin pentru Azil pentru exercițiul financiar 2017. Cine este pentru, vă rog să ridicați brațele. Cine este împotrivă, cine se abține. Se adoptă. Continuăm cu um, rezolu- propunerea de rezoluție din partea a cinci uh, grupuri politice în ceea ce privește discriminarea, discriminarea publică și discursurile de incitare la ură împotriva persoanelor LGBTI, inclusiv conceptul de zone fără LGBTI. Începem cu votul la aliniatul 3. Textul original, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Aliniatul 4 este împărțit pe două părți. Prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă a doua parte, vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Aliniatul 6, amendamentul 11, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la aliniatul 8, amendamentul 2, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la a, aliniatul 12, amendamentul 3, vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Aliniatul 12, amendamentul. Amendamentul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 S-a închis votul. Se adoptă. După aliniatul 23, amendamentul 12, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la Referirea 6, amendamentul 5, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Referirea 16, textul original, vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 9. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la considerentul D. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. Considerentul N, amendamentul 1, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Continuăm cu amendamentul 13. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. Considerentul O, amendamentul 10, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Continuăm cu amendamentul 14. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul P, amendamentul 7, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Continuăm cu votul uh, asupra textului așa cum a fost el modificat. a deschis uh, votul. S-a închis votul. și trei de voturi pentru. Se adoptă. Wir kommen. Bitte? Was? Ich habe eine Wortmeldung. Dorește cineva să intervină pe baza regulamentului de procedură? We not miss a uh, vote on nu am uitat să votăm textul original la considerentul P, vot prin apel nominal? Nu. Uh, fiind uh, amendamentul 7 adoptat, uh, acest text a devenit caduc. Continuăm și votăm BEPS 2.0, echitatea fiscală într-o economie digitalizată și globalizată. Începem cu amendamentul 1. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Aliniatul 4, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Aliniatul 9, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul, uh, partea a doua din aliniatul 9 s-a deschis votul prin apel nominal. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 8 Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendament, aliniatul 12, amendamentul 5D, vot prin apel nominal. Cine este pentru? Spune președintele. S-a deschis votul. S-a închis votul. se respinge. Continuăm cu amendamentul 12, vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 13. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Aliniatul 23, text original, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 14. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Trecem la textul original pe două părți. Prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Aliniatul 34, text original, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Alin... Amendamentul 3, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 6, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Textul original, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 7, vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Textul original, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Aliniatul 41, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul.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 Se adoptă. Amendamentul 4, uh, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 16. Cine este pentru? Cu ridicarea brațelor. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 17. Pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. Amendamentul 10 pe două părți, prima parte, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge a doua parte, s-a deschis votul. S-a închis votul. se respinge. Textul original, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la votul final. S-a deschis votul. Die Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul și se adoptă. Mulțumim. Continuăm cu raportul Statul de drept în Malta după recentele dezvăluiri privind asasinarea jurnalistei Dafne Caruana Galiția. Aliniatul 8, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă. Amendamentul 1, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul B, pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă,